doamnelor și domnilor! Bun venit la ședința uh, de astăzi. Ne așteaptă o ședință foarte încărcată, avem multe voturi. Mulțumesc tuturor pentru prezență la timp. Cred că putem să și începem, dar înainte de a trece la voturi, trebuie să vă informez că, din păcate, domnul Omarji nu poate participa la ședința de astăzi De aceea, punctul 16 de pe ordinea de zi va fi amânat. Asta aveam uh, la ordinea de zi, să vă informez. Uh, nu știu dacă reprezentanții comisiei sunt uh, în sală, doream și lor să le transmit acest, acest mesaj, se pare că n-au sosit. Probabil că uh, avizul său va fi prezentat la una din ședințele din luna decembrie, deci nu ne ocupăm de punctul 16 astăzi. Putem, deci, să trecem uh, la voturi și primul punct de până de zi la voturi este mecanismul de soluționare a obstacolelor juridice și administrative în context transfrontalier. E un uh, dosar uh, legislativ de care noi ne ocupăm. Suntem comisia competentă pe fond. Raportorul nostru este domnul Van Miltenburg. Am avut uh, foarte multe amendamente, 11 au uh, fost, uh, amendamente de compromis au fost negociate între grupurile politice. Avem și avize din partea comisiilor Envy, care ne-au transmis uh, avizul și al Comisiei uh, Jurii. Înainte de a trece la vot, uh, voi da cuvântul raportorului și după aceea grupul PP m-a informat că și raportorul lor va dori să ia cuvântul, deci vă rog, domnule Van Miltenburg, aveți cuvântul. Da, foarte pe scurt, doamnă președinte, aș dori să mulțumesc raportorilor alternativ pentru abordarea foarte constructivă. Sper că și PPE-ul, până la urmă, va vota pentru acest raport am avut uh, dezbateri uh, cu privire la aspectul uh, voluntar al acestui mecanism. Așteptăm să vedem ce ne rezervă viitorul, dar în orice caz aș dori să mulțumesc tuturor serviciilor Parlamentului, Secretariatului, Serviciului Juridic, tuturor celor care s-au implicat de pregătirea acestui dosar, care a fost complicat și din punct de vedere juridic. Deci, încă o dată, mulțumiri și sper ca domnul Țeler să Uh, dea dovadă de același spirit de uh, constructiv, la fel ca PP-ul în timpul reuniunilor. Domnule Zeller, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Încă o dată, mulțumiri adresate domnului Van Mittenborg și celorlalți coraportori pentru o dezbatere foarte animată în ceea ce privește acest regulament. Totuși, așa cum a menționat domnul Van Mittenborg, pe un punct uh, nu am reușit să ajungem la un acord. După cum știți, de la bun început, în activitatea mea aici în Parlament, am fost uh, pentru ca să punem în centrul atenției noastre teri- cooperarea teritorială. Coeziunea înseamnă pentru mine uh, să se lucreze foarte strâns, în special în zonele de regiunile de graniță, în pofida frontierelor, care de fapt reprezintă sisteme diferite administrative în statele membre, ceea ce face ca cooperarea teritorială în uh, regiunile de graniță să nu fie ușor de pus în practică. Această cooperare teritorială transfrontalieră este importantă și există deja și proiecte de succes în cadrul uh, cooperării teritoriale au fost uh, create până acum 78 de gecturi, însă multe proiecte nu pot fi pliate pe acest corset destul de, destul de strâmt al uh, prevederilor gect ceea ce a fost uh, și punctat uh, de persoanele care sunt angajate în această cooperare transfrontalieră. De pildă, aprobarea unei linii de autobuz uh, între două orașe învecinate a durat uh, timp de 5 ani, ca de pildă între Frankfurt uh, am Oder și orașul uh, respectiv din Polonia. De aceea sunt recunoscător pentru faptul că președinția luxemburgheză a venit cu inițiativa în 2014 să vină cu un proiect de regulament care să simplifice astfel de uh, proiecte pentru ca diferite sisteme juridice să poată fi puse cap la cap și ca decidenții să poată decide singur cum anume doresc să colaboreze. Acum există deja scrisori din partea unor landuri, parlamente de land uh, care își exprimă îngrijorarea vis-a-vis -vis de suveranitatea statelor membre. Cred că uh, nu sunt justificate astfel de preocupări pentru că suveranitatea statelor este de plin ancorată în tratatele europene și aici este vorba de stimularea în continuare a colaborării europene. Dacă însă acest regulament uh, ajunge să fie doar la latitudinea statelor membre, deci o opțiune voluntară, atunci mă tem că multe neînțelegeri, dar și împotriviri uh, din partea unor decidenți administrativi nu vor face decât să împiedice această cooperare teritorială, decât să o promoveze. De aceea aș uh, milita pentru un caracter obligatoriu a aceste, a acestui regulament, ceea ce nu pune nici de cum sub semnul întrebării suveranitatea statelor membre, ci promovează ceea ce își doresc regiunile învecinate și anume de a găsi o mai rapidă cooperare în acele chestiuni în care o astfel de cooperare este necesară. Și de aceea în acele amendamente și compromisuri unde acest caracter voluntar este subliniat, nu, um, acestea nu le-am putut susține și sper că și mulți colegi vor putea împărți părerea mea în această privință. It was an exception. Mulțumesc, într-adevăr a fost o excepție, nu o să reluăm dezbaterea, acum în orice caz nu astăzi, pentru că avem o listă de voturi uh, pregătită și haideți să ne axăm uh, pe ea. Dar Aș dori astăzi uh, să vă spun că, având în vedere că avem dosare foarte complicate, nu ne vom pripi pentru că avem timp. Deci, uh, haideți să le acordăm suficient timp pentru voturi. PPE-ul se pare că aveți 13 membri prezenți, ca de obicei sunteți <laughs> supraactiv, ultraactiv, dar doar 12 pot să voteze. Glumă fără microfon din sală. Domnul Olbricht va fi observator, să spunem, va avea statut de observator. Minunat! Mulțumim pentru asumarea acestei funcții, care este și ea foarte importantă. Bun. Atunci putem începe cu Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Prefer să verificăm. Să vedem cum arată lucrurile. Deci, votăm electronic. La compromisul 5 s-a deschis votul. S-a închis votul. Mulțumesc. 18 voturi pentru, 11 împotrivă. Se adoptă și acum trecem la amendamentul 62. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 6. Cine e pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 67. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Vreți să verificăm? Bine, deci verificăm electronic amendamentul 67. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 69 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 70 acum. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 72 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 8 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 9 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum uh, amendamentele în bloc. Avem mai multe amendamente. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm. Verificăm electronic amendamentele în bloc. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se resping. Acum trecem la, la 82. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ați văzut respins? Haideți să verificăm, poate că am făcut eu o greșeală, 82, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Mulțumesc, într-adevăr. Amendamentul 81 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 92 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 93. Pentru, împotrivă, abțineri, e respins, cred. 94. Împotrivă, abțineri, e respins. 95 și 96 le votăm împreună. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tot un uh, vot în bloc. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 100 și 14 împreună? Da. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 102. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 103. A, nu, trebuiau să le votăm împreună. 102, 103. Vă rog să repetăm. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amândouă. 104. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 105. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm acum patru amendamente împreună. 107, 8, 9 și 10. Deci împreună. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 20 acum.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 mai multe, a nu, două se corectează președinta, 111 și 112 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum, patru amendamente împreună, de la 24 până la 27, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Două amendamente identice, 114 și 115, împreună, pentru, împotrivă, abțineri, sunt respinse. 116 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la NV1, la considerente pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Da, sigur că putem verifica NV1 la considerentul 2A. S-a deschis votul. Și s-a închis votul. s adoptă. Amendamentul 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la NV2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 acum pentru împotrivă, abțineri, respins. 37 pentru împotrivă, abțineri, respins. 38 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 2 la considerentul 12 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar prefer să verificăm. Compromisul 2, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 2 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 47 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins, dar mai bine haideți să verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 51. And the vote is closed. And it is rejected. Votul s-a închis și se respinge. A fost clar. Bun, amendamentul 52. Cine este pentru? Potrivă? Abțineri? Se respinge. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 54 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Acum compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri, cred că se adoptă, dar dacă vreți putem verifica. Deci, vot electronic pentru compromisul 4, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Acum uh, trecem la amendamentul 61. Cine este pentru? Uh, împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm. 61, vot electronic, votul s-a deschis. Și votul s-a închis și se adoptă. Iar acum votul final. Vot electronic. Votul s-a deschis. Acum votul s-a închis. Așadar. These are abstentions. These are abstentions, so that the report is adopted. Deci, votul, raportul, de fapt, se adoptă. Please. Vă rog, doriți să luați cuvântul? Yes, he is abstaining. I'm abstain, of course. Eu m-am abținut, desigur, declarație din sală. We have uh, Președinta. Deci avem 14 voturi pentru, unul împotrivă și avem 15 abțineri. Așadar, se adoptă. Yeah, it is adopted. I'm sorry. Deci, raportul a fost adoptat. Felicitări! I'm sorry. But not a good hour for cross-border cooperation. Okay. We have to vote now. Bun. Iar acum trebuie să votăm pentru acordarea mandatului. Vot, vă rog să votați pentru a confirma mandatul pentru negocierile interinstituționale. Din nou, vot electronic. Vot cu apel nominal. Vă rog, votul s-a deschis. And The vote is closed. Acum votul s-a închis. Bun. Și a fost acordat mandatul pentru negocieri. Bine, mulțumim. It was our first vote today. Thank you for your fost primul vot de astăzi. Mulțumesc și pentru faptul că ați dat dovadă de răbdare și îmi cer scuze pentru greșeli, spune președinta. Acum trecem la cel de-al doilea vot. Este vorba despre avizul nostru privitor la înființarea programului Invest EU. Raportoarea este doamna Kerstin Westphal și domnia sa ne-a prezentat uh, avizul în septembrie, am avut 245 de amendamente și până la urmă avem 21 de amendamente de compromis negociate între grupuri. Uh, Econ și buget sunt comisiile de, de resort. Se va vota pe 3 decembrie raportul. Doamnă Westphal, doriți să luați cuvântul, vă rog. Da, in der Tat, äh, nur, nur ganz kurz. Da, într-adevăr, foarte succint, înainte să trecem la vot, la prezentarea raportului atrăsesem atenția că dorisem să eliminăm acest compartiment pentru statele membre pentru că Aici am ajuns la o discuție de principiu până la urmă și în acest context aș dori să mulțumesc atât secretariatului Regii, Beatei și celorlalți care s-au implicat foarte mult pentru că a trebuit să verifice că peste tot să fie eliminată această prevedere privind compartimentele statelor membre, de aceea mulțumirile mele și sunt uh, foarte curioasă să vedem cum va arăta um, votul în final. Pentru mine a fost o linie roșie pentru că astfel s-ar face o schimbare radicală. Politica structurală este o politică de uh, finanțare și așa ar trebui să și rămână și nu ar trebui să fie sacrificată politica noastră uh, regională pentru alte fonduri. Ah. Now we, we begin the... Mulțumim, iar acum începem voturile. Am spus ieri de mai multe ori că așteptăm votul de azi ca să știm cum continuăm cu celelalte dosare. Bun, acestea fiind spuse, haideți să începem cu amendamentul 12 și amendamentul 127, identice. E vorba de uh, eliminare din text. Întreb cine este pentru. Împotriva? Haideți să verificăm, că suntem la început. Verificăm amendamentele, deci 12 și 127, vot electronic, votul s-a deschis. And the vote is closed. Votul s-a închis. Și se adoptă. With one voice. So, if it is adopted, we go to... Bun. Atunci trecem la amendamentul 109. Vă rog, cine este pentru? 109. Cine este împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm. 109. Votul electronic s-a deschis. And the vote is... Votul s-a închis. Se respinge. It is rejected. Okay, we go now to amendment 11. Bun, acum uh, trecem la amendamentul 11. Amendment 11 in favor. Amendamentul 11, cine este pentru? împotriva, abțineri, aceea situație. Deci se adoptă. Doriți să verificăm? Vot electronic, amendamentul 11, votul s-a deschis. And the vote is closed. Votul s-a închis. Se respinge. Bun. Trecem la amendamentul 163. Cine este pentru? Împotrivă? Obțineri? Se respinge. Atunci, amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Hai să verificăm. La 16, votul electronic s-a deschis. And the vote is closed. Tu s-a închis. Is rejected. Se respinge. The same dividing of the group. Deci, din nou, aceleași poziții în funcție de grupuri. Bun. Continuăm. Trecem la 17, amendamentul 17. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? se respinge la fel ca celălalt. Acum, amendamentul 18 împreună cu amendamentul 164 pentru împotriva abțineri sunt respinse aceste amendamente. Acum, amendamentul 19 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 70 pentru împotriva abținere se respinge. Amendamentele 4 și 71 identice. Cine este pentru? Împotriva abținere sunt respinse. Amendamentul 72. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 108. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 107. Pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Amendamentul 110 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Iar acum compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Atunci trecem la amendamentul 114. Pentru? Împotrivă? Abținere? Se adoptă. Acum compromisul 1. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 104, nu, 117, mă scuzați, 117 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 120 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendat 122 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 123 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 124 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 111 e caduc. Pentru că a fost uh, respins 124. Bun. E la fel și cu 112 și atunci trecem la 148. A, deci 148 și 149 identice. Votăm. Vă rog, intervenție din sală cred că nu e la fel ca 111 la 112. I don't... they are not absolutely identical. Dar nu sunt total identice. Deci votăm separat. Se presupune că votăm separat, însă ambele sunt caduce. Da, da, da, îmi pare rău, am greșit eu, spune doamna Crel. Bun. Deci suntem la 148 și 149 identice. Le votăm împreună. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă ambele. Acum 125. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 146, eh, cine este pentru? Intervenție fără microfon. Președinta. Deci 125 este respins, deci supun la vot ultima adăugire. Deci, eh, mainstreaming scrie acolo. Uh, Uh, dacă as of climate mainstreaming, de acolo începe. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 126. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 47. Hmm? We voted, so for 47. Deci 47. Cine este pentru, împotriva, abțineri? Se respinge. Bun. Amendamentul 128. False. Este caduc. Bun. Atunci, trecem la 132. Manu, se pare că trecem direct la compromis. Compromisul 3. Deci cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum trecem la compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum, amendamentul 154. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. 154. Votul electronic s-a deschis. And the vote is closed. Votul s-a închis și se respinge. Bun. Trecem la 156. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 156. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 6. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 15, apoi amendamentul 159 și amendamentul 160 sunt identice. Le supun la vot împreună. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se resping aceste amendamente. Acum, 161 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 162 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 166 e caduc. Pentru că a fost adoptat 162. Bun. Deci 165, la fel e caduc. Trecem la 169, nu, și acesta e caduc. Trecem direct la 174, deși se pare că și acesta e caduc, și 177 și 178. Nu. La 178 am ajuns, 178. Deci cine este pentru 178? Împotrivă, abțineri, se respinge. 180 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. 180. Votul electronic s-a deschis. And the vote is closed. Votul s-a închis și se respinge. Cu aceeași majoritate. 181. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 182. Pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. 183 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 184 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Acum compromisul 7 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 190. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Da, se dorește verificarea la 190, deci cine este pentru? Votul electronic s-a deschis. And the vote is closed. And it is adopted. Votul s-a închis și se adoptă. E o surpriză pentru mine. Vă rog să ridicați mâinile ca să le pot vedea. Doar o, o singură mână e de ajuns, dar să ridicați ca să o pot vedea. Pentru că iată că am făcut greșeli și vă rog să mă scuzați, spune președinta. Acum trecem la compromisul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, Amendamentul 193, mă scuzați, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 194, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum 198, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 196 caduc, la fel 197, 217, 81 la fel, 131 supun la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun, trece, așa, următorul e caduc, ajungem la 215, cine este pentru? împotriva, abțineri, verificăm. Deci 215, votul electronic s-a deschis. And And the vote is closed. And it is adopted. Votul s-a închis și se adoptă. Amendment 80 false. Amendment 80 e caduc. 199 și 200, identice. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se resping aceste două. Uh, another uh, identicals, 82 and... 82, 83, o, sunt caduce, e o serie întreagă de amendamente care au devenit caduce, deci Trecem la amendamentul. Which one? 201. Ok, 201. 201. Amendamentul 201. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Deci, se respinge. Bun, acum 202. E caduc.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 Deci 203. 203. Vă rog să votați cine este pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Așadar, 204. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 205. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 206. Deci supun la vot 206. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 207 și 208 identice. Le supun la vot împreună. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Sunt adoptate. 209 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bun, 25 cu 210 și 211 identice. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 212 împotriva uh, abțineri se adoptă. 214 pentru Împotriva abțineri se respinge. 213 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că a fost respins. Doriți să verificăm. 214, de fapt 213. Așadar, verificăm 213, votul electronic s-a deschis. And the vote is closed now. And it is adopted. Votul s-a închis și se adoptă. another. 216 in favor. 216. Acum cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 218 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 219 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 220 pentru, Împotrivă. abțineri, se respinge. 221 pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. 222 pentru, Împotrivă. abțineri, se respinge. 223 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bun, acum două identice, de fapt două, trei identice, 200, nu, 206, 224, 225. Deci trei identice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Vot electronic, deci 26, 224, 225. Vă rog, votul s-a deschis. And the vote is closed now. Acum votul s-a închis. How it works, we... It's okay, rejected. Yeah, it is rejected. Yes. Deci sunt respinse aceste amendamente. Vote. Yes, somebody didn't vote. Poate că cineva n-a votat. În fine, deci sunt respinse. Acum trecem la 226. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Compromisul 9. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Trecem la 27 și 229. Sunt identice. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Acum 230 e caduc, 231 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 232 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 233 in favor. 233 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 234 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 235 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 236 against, abstention. pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 237 237 pentru împotriva, abțineri, se respinge. 238 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 239 in favor. 239 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 40 in favor. 240 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 241 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 242 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 243 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 244 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 245 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromis 10. Compromisul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 11. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 36 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 45. Pentru. Împotrivă. Abține. Respins. Amendamentul 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 49. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 50. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 78. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 79 e caduc. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 96 pentru, E caduc. Da. Datorită medantului 12. 97 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Doriți să verificăm? 97. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Poate că merg prea repede pentru că Bun. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10, identic cu 103 și 104 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 106 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și avizul se adoptă. Felicitări! Doamnă Westphal, doriți să interveniți? Da, mulțumesc pentru acest rezultat al votului. Chiar nu m-aș fi așteptat neapărat, dar uh, după ce s-a câștigat votul decisiv uh, chiar de la început. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că vom avea în continuare discuții în această comisie în ceea ce privește viitorul uh, politicii regionale și modul în care ne poziționăm noi față de acest lucru. Mulțumesc și mulțumesc pentru susținere în cursul votului. Trecem acum la următorul vot de astăzi. E vorba de avizul cu privire la protejarea bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate privind statul de drept în statele membre. Raportorul nostru este domnul Van Miltenburg. Adânsul ce uh, a prezentat proiectul de aviz. Probabil în octombrie, nu mi-aduc aminte, am avut 128 de amendamente și există um, acum o serie de amendamente de compromis. Doriți să interveniți, domnule Van Miltenburg? Da, din păcate este un subiect uh, destul de controversat, de aceea a fost dificil să ajungem la compromisuri. M-am străduit să avem măcar câteva, dar <clears throat> până la urmă amendamentele înaintate merg în toate direcțiile deci va trebui pur și simplu să votăm. Mulțumesc încă o dată secretariatului și raportorilor din umbră pentru faptul că am reușit să ne punem de acord măcar pe câteva compromisuri și sperăm că astfel vom putea avea o influență cu acest aviz în comisiile competente de buget și control bugetar. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Haideți să trecem la vot și începem cu amendamentul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Continuăm acum cu amendamentul 39. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 40 și 41, identice, pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Amendamentul 43, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43, pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Verificăm amendamentul 43, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și este respins. Continuăm cu 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 47 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 49, 50, 52, 53, 54 și 55. Le votăm împreună pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Toate. Amendamentul 48. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 51. Pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Doriți să verificăm? Nu? Bun. 56 pentru. Doriți să interveniți? Da. Raportorul meu din umbră a propus un amendament oral pentru a elimina partea din mijloc a textului, astfel că textul va fi libertatea de expresie, inclusiv uh, libertatea presei, și libertatea de asociere și libertatea academică. Mulțumesc foarte mult. Acesta este amendamentul oral, amendamentul 56. Cineva împotriva amendamentului oral? Nu. Atunci votăm 56 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 57. Pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 57. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 58. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm și 58. Nu văd mâinile ridicate. Deci vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Bun.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 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 69. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 70. Pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 71. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm 71. Vot electronic. S-a deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 72. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 73. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 74. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 75. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 76 și 77 identice pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 78, 79, 80 identice pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm cele trei amendamente, 78, 79 și 80. Vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Continuăm cu 81 și 82 identice pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 și 84 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, Da, cu amendamentul oral. Da, domnule Van Miltenburg, pe textul compromisului la solicitare solicităm eliminarea ultimei propoziții care începe cu Comisia poate să țină cont și de criteriile folosite în cadrul aderării la UE. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, e clar pentru toată lumea. Ați primit amendamentul uh, oral, textul exact. E cineva împotriva amendamentului oral? Nu, atunci votăm compromisul 5 cu amendamentul oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu 102 și 103 identice pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Amendamentul 105 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Osută cinci pentru, împotrivă, abțineri, respins. Împreună cu 106 și 107. Nu, îmi cer scuze. 106 vot separat pentru, împotrivă, abțineri, respins. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O 112 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 115 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117 pentru, E caduc. Bun, îmi cer scuze. 115, 117, 118, 116 sunt caduce. Și continuăm cu amendamentele 3 și 119 identice pentru și 120 de asemenea, deci 3 amendamente, 3, 119 și 120 identice pentru, împotrivă, abțineri, respins. Doriți să verificăm? Verificăm amendamentele 3, 119 și 120, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul și sunt respinsă. O sută douăzeci și unu pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 122 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 123 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 124 pentru. Împotrivă abțineri, respins. 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 125. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 127 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri,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 29 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 29. S-a deschis votul. S-a închis votul <clears throat> și se adoptă. 28. E caduc. Ajungem la compromisul 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 38. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem acum la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și avizul se adoptă. Deci avem avizul. Pot să formulez o întrebare? Văd că raportorul votează împotriva raportului și îl întreb dacă dorește să-și mențină numele pe raport sau își asumă consecințele din punct de vedere politic, pentru mine este inacceptabil. Am votat, printre altele, să luăm decizii doar în unanimitate, similar cu procedura pe articolul 7, deci uh, este inacceptabil și îmi uh, retrag numele de pe acest uh, aviz pentru pentru a fi coerent și cu votul meu împotriva acestui aviz în final. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru întrebare, mulțumesc pentru răspuns. Deci vom elimina numele dumneavoastră de pe aviz. Dați-mi faptul că am adoptat avizul, vom înainta acest aviz către Comisia Competentă pe Fond și am să pun uh, numele meu ca președintă pe acest aviz. Da. Trecem acum la următorul vot, care poate va fi la fel de interesant ca cel de-al doilea. Oricum, este ultimul nostru vot în această dimineață este vorba de proiectul de aviz al Comisiei în ceea ce privește programul de sprijin pentru reforme. Comisiile competente sunt uh, cea pentru buget și ECON. Am primit 152 de amendamente. Am avut poziții foarte diferite pe anumite porțiuni ale textului. Deci avem un număr mai mic de compromisuri și va trebui să votăm majoritatea amendamentelor aici, în cadrul comisiei. Aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră, pentru că eu am fost raportor și trecem direct la voturi. It is even more, more complicated. Okay. E mult mai greu decât am crezut. Începem cu 71. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 72. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum votăm acum amendamentele asociate. Avem destul de multe. Le vedeți? 73, 78, 79, 93, 137, 138, 139, 141, 144, 145, 30, 35, 66, 68, 69, 70. Le votăm împreună, în bloc, cine e pentru, împotrivă, abțineri. Sunt respinse toate.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 Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm acest amendament 90. Vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. Optzeci acum. Pentru împotrivă, abțineri, respins. 91 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 92 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 94 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 96 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 97 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Identic cu 98 de altfel, îmi pare rău, spune președinta. Am ratat această informație. Trecem acum la compromisul 18 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. Amendamentul 105 pentru împotrivă abțineri. Respins. 106 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 107 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 108 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 109 pentru, cu amendamentul oral respectiv. E cineva împotriva acestui amendament oral? Nu, atunci putem să votăm acest amendament cu amendamentul oral 109 pentru împotrivă abțineri. Haideți să verificăm. 109 vot electronic s-a deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. O sută zece pentru împotriva Doar două mâini s-au ridicat, îmi pare rău. 110 pentru. Mulțumesc, împotrivă. Abțineri? Respins. 111. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 112. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Te adoptă. 113. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 114, 116, 117 și 122 amendamente uh, legate. Le votăm pe toate împreună. Cine e pentru, împotriva, abțineri, respinse. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 115 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 118 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 120 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamente conexe 123, 24 și 25 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 123, 24 și 25. Vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Continuăm cu amendamentul 126. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 129 pentru, împotrivă, împotrivă, se adoptă. 120 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 131 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 132 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 133 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 134 pentru, împotrivă, abțineri, cred că e respins, Vreți să verificăm? Bine, 134, vot electronic, s-a deschis votul. We become less and less in votes. Uh, the vote is S-a închis votul. Se adoptă. E greșeala mea, spune președinta. 135, cine-i pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 136 pentru, împotrivă, respins. 140 a fost retras, 142 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 143 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 acum pentru, împotrivă,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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 51. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 61 acum. Vot electronic. S-a deschis votul. De And the vote is closed now. S-a închis votul acum. Se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Amendamentul 7, spune președinta, vot electronic s-a deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul, se adoptă. Amendment 64. 64 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 10 acum, compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 67 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final acum, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mulțumesc! Mulțumim pentru răbdarea de care ați dat dovadă. Am uh, terminat cu voturile pe astăzi. Am votat mai încet decât de obicei, dar mi s-a părut foarte important să avem o imagine de ansamblu cât mai clară. On our visit to mm -hmm. Can we continue our work? Haideți să uh, continuăm cu ordinea de zi, pentru că mai avem puncte pe ordinea de zi. I will have... Thank you. I will propose that our... Vă propun să tratăm mm, punctul următor, misiunea unei delegații a Comisiei pentru Dezvoltare Regională în insula Reunion din Franța, să fie discutat în septembrie. Din septembrie? <laughs> Ce scuze? Îl amânăm. Îl amânăm pentru că am primit uh, raportul înscris al misiunii, dar am înțeles că au fost și ceva incidente și ar fi fost bine dacă domnul Omarji să fi fost și el prezent pentru ca să ne furnizeze informațiile pertinente. Deci, dacă sunteți de acord, amânăm dezbaterea la acest raport pentru când va veni domnul Omarji. Următorul punct de până de zi acum, în 1 iunie 2018, Comisia și-a prezentat pachetul de reformă cu privire la politica agricolă comună care include propunerea pentru a stabili reguli pentru a sprijini uh, uh, planurile de strategie pentru statele membre cu privire la politica agricolă comună, finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă și de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, FEGA și FEADR. Mai mult, Uh, aceste, această propunere privind de planul strategic uh, PAC conține dispoziții cu privire la tipul de intervenție uh, care trebuie să fie adoptat de către statele membre prin plăți directe, măsuri pentru dezvoltare rurală și programe sectoriale. Comisia Regii l-a numit pe domnul Bronis Rope, raportor pentru avizul nostru, și astăzi ne va prezenta proiectul de raport. Domnule Rope, aveți cuvântul, după care voi da cuvântul eh, raportorilor din umbră. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Dragi colegi, așa cum eh, a spus eh, doamna președinte, mm, trebuie să prezentăm avizul Comisiei Regii la acest uh, proiect și aș dori să mulțumesc uh, echipei mele pentru că împreună am încercat să evaluăm uh, situația din domeniul agricol și am încercat să venim cu o serie de propuneri, 87 în total, <laughs> destul de numeroase deci, cu tot felul de recomandări și propuneri pentru a îmbunătăți acest regulament. Sper că ați avut ocazia să le citiți uh, și mi-ar plăcea să-mi transmiteți reacții, impresii, propuneri și împreună cred că vom putea sau sper să putem să aprofundăm uh, acest subiect pentru că e o situație destul de complexă. Trebuie să găsim, deci, o soluție să vedem care este poziția pe care o putem uh, adopta și pe care o putem uh, propune în atenția Comisiei Agri. Da, acest domeniu este foarte important, nu numai pentru agricultură, ci și pentru uh, viața la țară, în zonele rurale, în regiuni, pentru că avem foarte multe aspecte care contribuie la dezvoltarea regiunilor. Și, deci, e păcat că atitudinea Comisiei a fost uh, negativă. E programul cu uh, tăierile cele mai aspre. Nu știu dacă mm, zona rurală din Europa a devenit uh, atât de nepopulară încât trebuie să fie astfel lovită. Totuși, un sfert dintre, din, din fondurile respective urmează să fie tăiate din uh, fondurile alocate și mai există și alte provocări, uh, știți, în Europa, Brexitul și alte uh, preocupări, uh, alte probleme legate de siguranță și de securitate, apoi uh, cercetarea științifică. Dacă ne uităm la venituri, la partea de venituri, veniturile din uh, zona rurală sunt uh, uh, jumate față de zonele urbane și noi propunem o tăiere suplimentară acestor, acestor venituri. Mă bucur să constat că poziția Parlamentului este diferită față de poziția Comisiei, iar eu vă propun să rămânem la poziția noastră inițială, respectiv uh, să nu avem tăieri pentru fondul de dezvoltare rurală, ci să rămână la uh, alocările pentru perioada 2014-2018. Am mai avut o surpriză neplăcută. Am uh, constatat uh, că Comisia a propus sporirea părții de cofinanțare. Agenții economici care uh, desfășoară activități economice și care doresc să continue vor uh, fi obligați să uh, du- să dubleze investițiile pentru a uh, finanța proiecte în acest domeniu al dezvoltării rurale. Deci nu cred că ar trebui să ne declarăm satisfăcuți uh, pentru că, într-adevăr, în unele uh, țări s-ar putea ca unele proiecte să fie connotate de succes, dar în alte țări, uh, mai puțin uh, favorizate, să zicem, datorită lipsei de cofinanțare, s-ar putea ca proiectele să nu fie cofinanțate și s-ar putea să fim obligați ca banii aceștia să mm, meargă la țările bogate, ceea ce nu este echitabil, nu este corect. Am discutat deja despre cofinanțare, am discutat despre politica regională a Uniunii Europene și cred că politica de coeziune și politica regională ar trebui să fie mai bine coordonate uh, și să fie tratate împreună. Mă bucur de uh, programul LEADER. Mă bucur că rolul comunităților uh, Uh, ne bucurăm să constatăm că în fiecare comunitate uh, la nivel local uh, se iau măsuri concrete, dar încă o dată Comisia propune o tăiere a finanțării programului LIDER cu 20%. Nu înțeleg, mă depășește asta, pentru că acest program nu numai că menține comunitățile rurale, ci uh, permite și menținerea populației la țară. Oamenii uh, rămân în sate și numeri la orașe și oferă și sprijin tinerilor. Îi încurajează să rămână la țară. Știm uh, care sunt problemele cu care se confruntă tinerii fermieri. Ne-ar plăcea să avem uh, tot mai mulți uh, fermieri tineri și deci uh, să le creăm oportunități în acest sens. Mai ales cu șomajul în rândul tinerilor, pentru că mai puțin de 6% din tineri, din, din fermierii europeni sunt tineri, câteodată e chiar mai puțin în unele țări, deci cred că ar trebui să acordăm un sprijin mai consistent uh, fermierilor uh, tineri, uh, să-i acoperim pe cei care au mai mult de 45 de ani și nu 40 de ani și nu 45 de ani. Astfel, cei care intenționează să uh, lucreze la țară, deci să lanseze o exploatație agricolă, sunt uh, încurajați. Și astfel putem să atingem și obiectivele de dezvoltare a mileniului. Mă gândesc nu numai la activitățile tradiționale, ci ar trebui să avem și o perspectivă uh, de viitor. Pentru că avem nevoie de diversitate în uh, spațiul rural, nu avem nevoie doar de un sector agricol bazat doar pe profit, ci ar trebui să sprijinim și domeniile care nu aduc atât de mult profit, dar care sunt foarte importante pentru uh, diversitatea biologică, de exemplu, sau pentru combaterea schimbărilor climatice. Deci, eu aș propune ca 30% din sprijin să uh, fie alocate măsurilor orientate pe viitor. Vorbeam deci de schimbările climatice sau uh, alte domenii să nu sprijinim financiar doar măsurile tradiționale axate doar pe productivitate. Pentru că, pe termen lung, aceste măsuri pe termen lung vor aduce mai multe beneficii. Vedem că concurența este tot mai acerbă, nu numai între statele membre europene și regiunile lor, ci și constatăm că concurența este tot mai mare la nivel uh, mondial. Vedem care este impactul negativ al uh, concurenței din partea țărilor uh, terțe și deci este foarte important să ne uh, respectăm uh, obligațiile. În anumite cazuri, când vorbim despre simplificare, nu trebuie să uităm că am reușit să, ne, să, să adoptăm măsuri pozitive, am redus birocrația inutilă, de exemplu, și am permis și statelor membre să uh, își stabilească propriile Uh, jaloane, să-și adopte propriile jaloane, dar nu cred că este o soluție universală și nu cred că ar trebui să impunem peste tot aceleași măsuri. Câteodată ar trebui să uh, împiedicăm statele membre să impună clauze de salvgardare și uh, să le încurajăm să reducă birocrația locală. Uh, tot mai mulți tineri de la, din orașe uh, se duc la țară ca să facă agricultură și doream să vă atrag atenția și asupra acestui fenomen și ar trebui să le asigurăm uh, condiții optime și acestor persoane care doresc să se stabilească la țară. Un alt aspect foarte important este egalitatea de gen și drepturile femeilor. În anumite situații, nu există uh, garanții sociale pentru anumite activități, mă gândesc mai ales la activitățile conexe și în timp au probleme, lipsă de pe, uh, deci suferă de pe urma lipsei uh, securității sociale. Mai există și diferențe foarte mari în ce privește nivelul de sprijin. Diferențele sunt de la simplu la triplu. Și deci ar trebui să încurajăm convergența, să încurajăm reducerea acestor discrepanțe. Din păcate, în 2013 nu toate țările au reușit să uh, obțină media și deci pentru următoarea perioadă de programare financiară ar trebui să uh, obținem de pli, convergență de plină și nu Uh, doar de 80% până în 2027. Iar când uh, constatăm că fermierii din uh, anumite țări consideră că sunt tratați ca cetățeni de mâna a doua, că sunt privați uh, de diverse posibilități uh, datorită diferențelor uh, de alocări, ar trebui să intervenim. Există acțiuni de protest, de exemplu, manifestații în fața sediilor Comisiei sau Consiliului. Se anunță o astfel de manifestație în 13 decembrie. Am înțeles că se pregătește o manifestație pentru că oamenii protestează, dar e îndreptățit pentru că trebuie să, trebuie să aibă posibilități uh, egale să concureze pe picior de egalitate și deci uh, cred că ar trebui să finalizăm uh, acest proces. Acum aș dori să mai abordez un aspect și aici cred că perspectiva abordată de comisie este greșită. Toate aceste organizații organisme regionale. Din 2016 am constatat că tot mai multe regiuni uh, au funcționat cum uh, a propus uh, Comisia, pentru că Comisia a spus că nu avea suficiente date la dispoziție, dar în țara mea, Republica cehă și în uh, Letonia, de exemplu, noi uh, avem o situație foarte clară, dar Comisia uh, o respinge datorită lips- lipsei de uh, date fiabile. Sperăm ca situația se va schimba, iar până în 2027, regiunile aprobate în 2016 uh, nu vor mai fi acoperite de uh, cadrul juridic. Nu mi se pare corect, pentru că în toate aceste țări avem discrepanțe foarte mari între regiuni. Încă o dată, diferențe enorme și noi ne-am dorit să reducem toate aceste discrepanțe, nu numai între statele membre, ci și la nivel de stat membru între diverse regiuni câteodată investim uh, fonduri, dar uh, nu facem decât să adâncim prăpastia, deci toate aceste discrepanțe uh, cresc. Să nu uităm și serviciile furnizate în zonele rurale, serviciile de bază. Știm că populația în zona rurală scade peste tot în Europa și de aceea servicii precum serviciile de sănătate, serviciile sociale, serviciile la nivel comunal, Uh, nu mai sunt uh, profitabile în aceste regiuni. Și tinerii își dau seama că uh, condițiile lor de, trau, de trai se înrăutățesc și deci astfel ajung să se mute la oraș. Deci, nu împiedicăm acest uh, fenomen al exodului rural. O, să chicem, tai, cât palikta... Se obține până la urmă un efect uh, gen bulgăre de zăpadă pentru că un efect în avalanșă, practic. Oamenii părăsesc zonele rurale, satele se golesc, uh, nu se mai găsește forță de muncă, totul se bazează doar pe profit serviciile din zonele rurale, sigur că nu sunt competitive, pentru că nu sunt, nu sunt profitabile, dar sunt extraordinar de necesare pentru populație. Vreau să vă trag atenția asupra acestei probleme. Și încă câteva idei despre comunitățile locale, dacă îmi permiteți. Uh, ar trebui să ne asigurăm, dacă vrem să avem succes, că menținem eh, nivelul de finanțare din trecut, că am văzut deja reducere în anumite țări. Comunitățile trebuie să poată să-și eh, utilizeze potențialul la capacitate de plină și atunci trebuie să evităm eh, situații în care se pune accentul strict pe concurență Uh, uneori vedem proiecte foarte bine preparate la acele licitații. Da, de fapt, nu sunt proiectele comunităților locale și acestea câștigă licitațiile deschise pentru că, v-am spus, se bazează totul doar pe profit. Deci se dorește uh, să se obțină soluții locale pentru comunități, atunci ar trebui să punem accentul pe comunități și să nu ne contrazicem. Cred că m-am lungit. Acum uh, voi asculta cu interes pe colegi. Da, spune președinta, raportorul din umbră acum, dar domnul Buda nu este în sală. Să vedem cine urmează atunci, doamna Perez. Mulțumesc, doamna președintă, foarte pe scurt, uh, pentru că raportorul a explicat exhaustiv care este poziția sa. În general, eu susțin uh, majoritatea propunerilor sale, dar vreau să mai fac câteva observații. În primul rând, vreau să spun că eu consider că Comisia noastră ar trebui și ea să-și exprime preocuparea în legătură cu propunerea bugetară pentru politica agricolă comună cu acele reduceri bugetare propuse de comisie. Parlamentul nostru deja a luat o poziție împotriva uh, tăierilor din uh, resursele pentru politici politicile, agricol, uh, uh agricol comună, politica regională. Acestea sunt politici regionale ale noastre. Politica agricolă comună e foarte eficientă pentru dezvoltarea regională, deci trebuie să se mențină opoziția noastră față de reducerile bugetare de orice fel ar fi ele, că așa uh, propune uh, Comisia, aproximativ 15% uh, mai puțin bani pentru dezvoltarea rurală. Asta ar însemna că regiunile noastre ar fi afectate și situația lor ar deveni foarte dificilă. În al doilea rând, prin uh, propunerea aceasta a Comisiei Europene de a se modifica actuala politică agricolă comună și de a se introduce planurile strategice, uh, cred că uh, suntem supuși anumitor riscuri și deja am transmis uh, comisiei uh, acest lucru. E vorba de un fel de re- renaționalizare a politicilor agricole. Asta comportă riscuri. Am spus că PAC este o politică comună și așa trebuie să și rămână, pentru că eu cred că e un element esențial pentru ca noi să ne putem gestiona propriile teritorii. Și atunci trebuie să facem și această observație. Acum, în ce privește temele principale și în obiectivele propuse de comisie, în ce privește elaborarea acestor planuri strategice. Raportorul vorbește de rolul femeilor. Eu vreau să insist asupra acestui rol și să poate să îl, îl subliniem mai mult. Poate că trebuie uh, completate obiectivele dincolo de cele care ne sunt propuse de Comisia Europeană. Când ni se vorbește despre obiectivele de venit, uh, piețe, tinerii, mediul înconjurător, bun, sunt foarte bune aceste obiective, dar cred că uh, aici trebuie să se adauge și obiectivul uh, Um, rolului femeii în politica agricolă comună, pentru că femeile au fost întotdeauna un, o coloană vertebrală a, a teritoriilor rurale și atunci trebuie să fie mai vizibilă munca femeilor în zonele rurale, astfel încât este foarte important să completăm uh, propunerile comisiei și să avem instrumente specifice în reforma PAC uh, pentru rolul femeilor. De asemenea, uh, într-un fel sau altul, trebuie să apară în aceste obiective și uh, chestiunea uh, uh, ce ține de fixarea populației în teritoriu. Noi am avut deja un raport votat în plen în legătură cu modul în care trebuie utilizate instrumentele europene, printre care PAC, ca să ajutăm uh, lupta împotriva depopulării. Și atunci trebuie să înțelegem că în planurile astea strategice trebuie să figureze mijloace specifice pentru lupta împotriva depopulării. Ca teritoriul nostru să fie uh, populat, să existe locuri de muncă, să existe spații atractive în mediul rural, cu activități cu uh, ocupare, pentru ca tinerii mai ales, pentru ca femeile să-și poată desfășura activitatea pe viitor în satele noastre și în zonele noastre rurale. Deci uh, trebuie să punem accentul pe problema de populare și uh, încă ceva concret în ce privește convergența externă. Eu înțeleg ce spune raportorul și da, trebuie să urmărim obiectivul acesta al convergenței externe, însă eu consider că a o face în, pe durata acestei perioade a, a, a cadrului financiar ar fi dificil, pentru că spunem că avem mai puțini bani pentru politica agricolă comună. Și atunci, dacă s-ar face în puțin timp o convergență externă, ar însemna să se facă o ajustare economică, o adaptare economică, care în multe cazuri ar însemna că unii beneficiari actuale PAC din păcate, uh, nu ar mai beneficia de același nivel de ajutor. Deci suntem de acord cu obiectivul convergenței externe, dar trebuie să vedem care e cel mai bun mod de a îl adapta de-a lungul timpului. Dar sigur, sunt uh, de acord cu obiectivul. Și în final, o întrebare concretă. În uh, cadrul regiunilor e important, dumneavoastră vorbiți despre pășuni permanente am aprobat recent Omnibus, mai puțin de un an de zile, și acolo a, a apărut o nouă definiție a pășinilor permanente, pentru că pentru dezvoltarea activităților agricole și zootehnice în unele anumite regiuni e o, definiție esențială. S-a ajuns la definiție după negocieri cu statele membre, dar într-un mod bizar, cu această nouă reformă pe care ne-o propune Comisia, ar putea dispărea această definiție și atunci ar fi important să se reia această definiție care a fost adoptată în regulamentul Omnibus. Uh, definiția deci a pășunilor permanente pentru că insist că sunt anumite teritorii ale regiunilor noastre unde este foarte importantă chestiunea pășunilor permanente. Și în final mulțumesc raportorului pentru munca sa și declar că este la dispoziție ca să dezbatem uh, după prezentarea amendamentelor, ca să încercăm să dispunem de cât mai, un text cât mai bun în care să se reflecte diferitele noastre poziții. Mulțumesc. Thank you very much. I don't see anybody from ECR. And... Mulțumesc, până președinte de la ECR. Văd că nu este nimeni. Dați-mi voie să prezint poziția raportorului din umbră, din al grupului ALDE, care este doamna Catainen, care din păcate nu poate fi astăzi aici. Și m-a rugat pe mine să citesc care este poziția dumneai ei. Deci, doamna Cataină ar dori să mulțumesc raportorului pentru ideile foarte bune în ce privește politica agricolă comună, planurile strategice care sunt propuse. În general, e important să se garanteze un nivel corespunzător de flexibilitate pentru statele membre, ca ele să poată planifica și pune în aplicare planurile PAC, pentru că agricultura din Uniunea Europeană înseamnă o mare varietate de la stat la stat. Statele membre deci trebuie să aibă posibilitatea să, de, să specializeze planurile lor și să le încurajăm să, se modernizeze noile politici agricole, să crească rolul subsidiarității. Acum câteva puncte precise în legătură cu îmbunătățirea propunerii comisiei în ce privește dezvoltarea rurală. Uh, cred eu că sunt foarte importante din punctul uh, de vedere al Comisiei Regii. E important să susținem nu doar fazele inițiale ale oricărei exploatații agricole, cum propune cum Comisia, ci și să, să vedem cum se dezvoltă orice afacere din zona rural uh, și micro din zonele rurale. Dar, în plus, este important să susținem uh, mediul de afaceri la nivel rural, de tip startup, economia bio, circular turismul și alte sectoare relevante pentru zonele rurale. În ce privește articolul 69, Comisia are un punct de vedere prea îngust și ea recunoaște legătura între agricultură, silvicultură și uh, domeniul de afaceri în zonele rurale, ceea ce există, dar uh, trebuie să fie o abordare mai largă, pentru că dacă nu, ar rămâne pe din afară tot felul de forme de afaceri care sunt foarte importante pentru viabilitatea zonelor rurale ajutorul pentru dezvoltare are un rol uh, important și pozitiv asupra creierii de locuri de muncă și creșterii și în domeniul afacerilor fără caracter agricol și și asta trebuie recunoscut. Deci, tocmai v-am prezentat poziția doamnei Katainen. Nu știu dacă, nu cred că doamna D'Amato este aici. Atunci uh, au cuvântul uh, celorlalți colegi care doresc să participe la această dezbatere. Domnul Polciac, vă rog. Děkuji paní předsedkyně za <clears throat> udělení slova. Já jsem eh, přesvědčen, že... Eh, Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-a dat cuvântul. Eu sunt convins că politica agricolă comună trebuie și merită modernizată ca să poată să facă față provocării schimbărilor climatice care afectează comerțul, bioeconomia, eh, de exemplu, și trebuie să reacționăm și față cu problema energiei regenerabile sau a economiei circulare. Sunt uh, de acord și în legătură cu cele ce s-au spus uh, despre finanțare. Finanțarea rămâne elementul cheie a PAC și va fi așa și pe viitor, pentru că este indispensabilă pentru ca uh, regiunile noastre rurale să continue să existe. Dar cred că ajutoarele trebuie acordate mai bine țintit, mai ales în ce privește IMM-urile pentru că ele sunt diferite de marile exploatații, de marile firme care profită de dimensiunile lor, de puterea lor economică. IMM-urile, din păcate, sunt într-o situație dezavantajată și adesea, sigur, au o situație vulnerabilă în competiția dintre firme, dar totuși IMM-urile sunt cele care uh, Uh, oferă posibilitatea ca solul să se bucure de un tratament mai bun ca mediul, să fie mai bine protejat. Dacă plafonul plăților rămâne la fel uh, ca până acum pentru uh, IMM-uri, atunci diferențele se vor accentua și marile întreprinderi Uh, vor avea un rol încă și mai puternic pe piață și cei mici vor fi și mai vulnerabili. Asta ar fi prima observație. Apoi, sunt de acord cu raportorul în uh, ceea ce privește fondurile, uh, în ce privește Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, nu doar că nu trebuie redus, ci din contră, trebuie alocați bani suplimentari pentru acest fond și uh, trebuie să, să punem accentul mai mult și pe Fondul European de Garantare Agricolă, pe FEGA, deci trebuie să existe o, o legătură foarte puternică între politica de coeziune și Fondul pentru Dezvoltare Rurală. Și sigur că trebuie să și aplicăm, trebuie să știu, să știu cum să aplicăm aceste proceduri, trebuie să simplificăm procedurile în interesul utilizatorilor al beneficiarilor pentru ca aceste regiuni să poată folosi mai bine posibilitățile de finanțare, să fie mai multe investiții în zonele rurale. Sunt de acord și uh, cu ceea ce se spune în documentul ce privește extinderea ajutoarelor specifice în ce privește Fondul European de Garantare Agricolă și raportorul a spus că acesta ar fi mijlocul pentru a atrage tinerii în, uh, în zonele rurale. Uh, și, de asemenea, să fie ajutate uh, firmele. O extindere a acestor ajutoare specifice ar trebui să însemne, de asemenea, uh, și un interes acordat, uh, din nou, micilor agricultori, deci, din nou, IMM-urilor. Eu cred că trebuie alocată mai multă atenție mm, tuturor regulilor legate de plăți în cadrul PAC. Nu cred că trebuie să acceptăm o situație în care ajutoarele pentru IMM-uri ajung tot în buzunarele marilor firme, marilor exploatații agricole, care uneori își falsifică declarațiile în ce privește dimensiunile. Sigur că aici trebuie să intervină controlele mai stricte, dar sunt situații care există în realitate. Deci trebuie un control mai bun, trebuie o monitorizare mai bună a modului în care se întâmplă lucrurile. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Bogovici are cuvântul besedo. Eh, kmetijska politika ima svoje osnovne cilje. Mulțumesc, doamnă președinte. Politica agricolă eh, este înscrisă în eh, tratatul de funcționare a Uniunii Europene și rolul său este de a ne hrăni populațiile, de a furniza un venit decent pentru agricultori și de a dezvolta zonele rurale. Acum, dacă e să examinăm noua propunere, există o, un accent pus pe mediu, pe schimbările climatice, pe rolul agriculturii în a atenua efectele schimbărilor climatice. În plus, agricultura se confruntă și cu provocări noi. E vorba de fenomene cum ar fi, da, depopularea zonelor rurale, uh, îmbătrânirea populației din zonele rurale, din zonele rurale. Toate acestea sunt fenomene deja tipice pentru, pentru zonele rurale. Convergența. Sunt două tipuri de convergență. Întâi putem vorbi de distribuirea între statele membre și aici sunt uh, diferențe prea mari care ar trebui reduse. De altă parte avem și o concentrare a terenurilor în uh, proprietatea celor mai mari exploatații agricole deci, uh, nici nu mai putem vorbi de holdinguri agricole în aceste cazuri. Domnul comisar Hogan încearcă să utilizeze subsidiaritatea ca partea uh, noi politici agricole comune. Uh, acum, uh, cât despre regulamentul cadru, eu îl văd mai degrabă ca pe un acord de parteneriat. E aici ceva nou pentru politica, politicile agricole. Mai întâi de toate, uh, tratatul uh, prevede uh, respectarea regulamentelor, dar asta nu este transpus în planul agricol. Planul, agricol, planul strategic, mă scuzați, implică doi piloni, ambii piloni, însă o mare problemă o reprezintă faptul că ambii piloni ai PAC, toate fondurile care sunt responsabile pentru politicile de coeziune, spuneam că ambele acum se confruntă cu fenomenul reducerii uh, fondurilor alocate. Din potrivă, noi ar trebui să alocăm mai multe fonduri decât până acum uh, pentru agricultură, nu să tăiem uh, Uh, banii sau nici măcar, nu, nici măcar să le menținem la același nivel, nici măcar atât nu e suficient. Planurile strategice acum uh, conferă mai multă responsabilitate statelor membre. Statele membre nu mai pot da vina pe Comisia Europeană sau pe Bruxelles uh, pentru problemele pe care le cauzează ele însele sau pentru că nu își fac datoria. Deci ele trebuie să-și asume mai mult răspunderea. Însă există și un pericol aici noi știm că mm, Uniunea Europeană se caracterizează prin diversitate, statele membre sunt foarte diferite între ele. Poate că ar fi mai dificil de implementat aceste planuri strategice în anumite state membre. Se pot uh, uh, registra întârzieri. Acum, în uh, următoarea intervenție mea, voi vorbi mai mult despre aceste fenomene. Aici aș dori să mă refer la perioada de tranziție. Eu sigur îmi doresc să ajutăm uh, gospodăriile uh, agricole, pe micile exploatații, pe tinerii fermieri. Însă ar trebui să fim atenți și la situația celor care de zeci și zeci de ani uh, desfășoară această activitate agricolă pe fermierii vârstnici. Nu trebuie dați uitării. Și ar trebui să combinăm utilizarea acestor fonduri ca și tinerii și și vârstnicii din agricultură să aibă de beneficiat transferul de cunoștințe important, digitalizarea și acestea au legătură cu dezvoltarea rurală. Iată, avem o inițiativă pentru satele inteligente apar noi uh, elemente importante, că nu este suficient ca uh, să, să trăiască fermierii în zonele rurale, ci zonele rurale trebuie să fie cu adevărat vii, dinamice, să investim uh, și în sănătate, în educația oamenilor, formare, inovare, cercetare. Cred că această inițiativă a statelor inteligente ar putea să-și aducă o contribuție decisivă în acest sens. Eu cred că trebuie să existe o concurență între Comisia Agri și Comisia Regii ale Parlamentului European. Pentru că, până la urmă, obiectivul nostru este același, anume de a aduce din nou viața în zonele rurale, cum, ca să spun așa. E bine că există agenda urbană, dar trebuie să existe și agenda rurală, care să cuprindă toate măsurile necesare pentru a promova dezvoltarea zonelor rurale. Și sper în încheiere mai spun că sper că statele membre vor avea destul timp pentru a înființa noi mecanisme importante, să-și asume răspunderea care, este, care le vine din planurile strategice. Mulțumesc și acum domnul Fan Nistelrooy. Er- er eh, Mulțumesc foarte mult. Mai sunt multe de făcut aici, mm, uitându-ne la numărul de amendamente care au fost înaintate vedem că tema a fost abordată cu foarte mare atenție. Am și eu câteva comentarii. Politica regională. Am lucrat la specializările inteligente și am încercat să introducem această idee. Statele membre ar trebui să încerce să facă tot ce pot pentru a asigura această specializare necesară, astfel încât să uh, Uh, poată pune la dispoziție competențele necesare. Așa că, desigur, va trebui să vedem uh, ce se potrivește fiecarei regiuni și ce ține și de mm, topografie. Vorbim uh, de producție, dar în același timp ar trebui să vorbim și despre procesarea respectivei producții. Asta lipsește. Trebuie să vedem și ce va putea absorbi piața. Pentru că valoarea adăugată din procesare este cea care de multe ori ne ajută. Ce poți să vinzi până la urmă într-un magazin? Produsele agricole nu trebuie privite doar ca alimente, ci și ca un fel de materie primă într-o economie durabilă, circulară. Sigur că se pot uh, produce cartofi, alte produse și acestea pot fi produse în condiții de calitate bună. Nu e vorba doar de faptul că vechile state membre sunt mai avansate tehnologic decât celelalte. Mă gândesc însă și la ce posibilități ar avea alte state membre, Polonia și multe altele, uh, țări care își pierd oamenii din aceste zone. Trebuie să ne uităm pe întregul lanț și să mergem pe specializări inteligente. Despre ce vorbim aici? Vorbim despre un fel de ecosistem care să fie atractiv pentru companii, companii care să se specializeze și să se mute acolo. Și poate că și cooperativele um, de fermier ar putea să înceapă să se gândească la astfel de lucruri. Nu trebuie să ne gândim neapărat la industrie care să se mute acolo, ci și la cooperative între fermieri. Apoi, dimensiunea socială. Suntem conștienți de faptul că jumătate din uh, populație s-a mutat din zonele rurale în Polonia și aici noua economie ar putea juca un rol. Am adoptat o moțiune de rezoluție acum câteva reuniuni tocmai pe această temă, venirea, apariția noilor tehnologii, noua conectivitate care trebuie să fie disponibilă în aceste regiuni care Poate nu pot uh, acționa de unele singure, dar poate că aceste metode pot fi folosite pentru a opri acest exod din aceste zone. Deci susțin ideile dumneavoastră aici și probabil voi înainta un amendament în această direcție. Mulțumesc a fost ultima contribuție din partea membrilor regi. Am să dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei Europene, domnul Milosic. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule raportor, stimați membri ai comisiei, am să reacționez pentru că aproape toată lumea a menționat bugetul și am să încep cu acestea. Mm, evident că dezvoltarea rurală poate avea succes dacă avem suficiente alocări, totuși trebuie să ținem cont de faptul că operăm într-un context general care, evident, este influențat și de Brexit. În plus, cadrul financiar multianual, așa cum s-a spus, trebuie să acopere noi priorități precum securitatea și migrația, de aceea această limitare. Sigur că în aceste limite, propunerea noastră intenționează să mențină un nivel suficient al susținerii pentru zonele rurale și domnul comisar a spus foarte clar că nu vrem să reducem această, acest sprijin, încercăm doar să echilibrăm cheltuielile între UE și state membre și să mergem pe o mai bună țintire. În acest context, cred că o programare grijulie care să țină cont de sinergii cu celelalte uh, fonduri și instrumente naționale va fi de ajutor. Aș dori să menționez faptul că avem și posibilitatea unor transferuri între piloni, deci pe lângă transferurile normale avem această posibilitate la 15% acum. Pe viitor um, se vor putea transfera alte 15% din uh, um, un pilon pe climă și mediu. Și în plus există uh, și altă schemă care ține, este tot un fel de schemă de dezvoltare rurală și care poate fi folosită în acest sens. Acum, vis-a-vis -vis de celelalte observații care au fost făcute, începând cu lider, s-a spus că a existat uh, reduceri de două ori și jumătate, nu știu de unde vine acest lucru. Uh, ținem, menține pe viitor obligația de a avea 5% din lider și acest lucru se bazează pe experiență. Știm că anumite state membre merg mai departe cu 10 și avem chiar state membre unde lider constituie mai mult de 30% program regional. Menținem această posibilitate și va deveni chiar mai puțin birocratic pe viitor. Lider se va încadra în măsurile de cooperare, în regulamentul nostru în ceea ce privește PAC și nu va mai fi la fel de prescriptiv, ci va oferi mai multe posibilități pentru comunitățile locale. Mm, altă observație s-a referit la tinerii fermieri se acordă o atenție specială și este o prioritate a Comisiei tinerilor fermieri, cel puțin 10% din alocările pe primul pilon ar trebui să meargă către tinerii fermieri. Această posibilitate de a ridica limita de vârstă la peste 40 de ani nu cred că este o idee prea bună, pentru că în astfel susținerea și asistența ar fi mai puțin țintite cu experiența pe care o avem, credem că e suficient să promovăm renoirea generațională dacă ne oprim la vârsta de 40 de ani. Sigur că putem uh, să discutăm unde se oprește tinerețea, dar 40 uh, este, mi se pare, o vârstă rezonabilă. Apoi, uh, propunerea ca alocările pentru schimbările climatice să meargă la 30%. În uh, PAC, bugetul care contribuie la obiectivele de climă rămâne de 40%. Deci am notat ambiția Parlamentului European pentru toate fondurile din cadrul acestei politici. În ceea ce privește fermierii din zonele urbane, nu există restricții dacă corespund criteriilor de finanțare, nu există niciun fel de restricții. Nu contează dacă ești fermier în zone urbane sau rurale. Pentru convergență, aici au existat două opinii divergente. Domnul Rope spunea că ar trebui să mergem pe o convergență externă completă până la finalul perioadei de programare și reacția doamnei Garcia Perez, care nu spunea același lucru. La aceeași situație mm, este și la nivelul Consiliului. Unele state mm, cer mai mult, altele mai puțin. Cred că propunerea noastră a fost uh, echilibrată. Apoi, um, reducerea 3,9% a contribuțiilor uh, pentru plățile directe am putea ajuta astfel uh, o mai bună convergență. Apoi, nivelul de recunoaștere a regiunilor, înțelegem că există o nevoie să se alinieze politica agricolă comună și politica de coeziune, ceea ce privește finanțarea regională. Trei sau patru vorbitori au menționat obiective sociale. Ce aș dori să spun aici este că la articolul 6 din regulamentul PAC avem trei obiective sociale. Ne considerăm că aceste obiective sociale sunt suficiente pentru a acoperi toate provocările menționate aici, inclusiv egalitatea de gen, femeile, serviciile sociale, Nu trebuie să adăugăm mai multe obiective. Important este ce se va programa, ce se va planifica de către statele membre. Suntem deschiși aici. Eu cred că pur și simplu nu ar trebui să supraaglomerăm regulamentul cu noi obiective. Încă o dată aș dori să repet că este important ce vor planifica statele membre în programele lor. Și acum, pentru a merge mai departe, în ceea ce privește uh, pășunile, nu facem un pas înapoi, ci venim cu o definiție mai generală în acest regulament și statele membre pot merge mai departe. La articolul 69, firmele rurale și firmele rurale neagricole Înțeleg argumentul, însă aici avem două politici. Avem politica coeziune, de coeziune și cea de rurală, pe de-o parte, și politica agricolă, pe de altă parte, și credem că ar trebui să existe o delimitare clară între acestea, de aceea formulăm lucrurile ca atare. Și apoi, pentru că au fost mai multe intervenții, v-aș ruga să țineți cont de faptul că prima dată de mulți ani bio economia a intrat ca obiectiv în cadrul politicii comune. Aici am vorbit de economia circulară, specializările inteligente, deci putem acoperi aceste lucruri nu doar în PAC, unde există această posibilitate, ci și sumele care sunt prevăzute în orizont uh, Europa, s-au uh, dublat, chiar mai mult. Și și aici se prevăd câteva posibilități în acest domeniu. Nu știu dacă am, uh, m-am referit la toate aspectele, probabil nu, însă acestea ar fi fost comentariile mele principale. Aș dori însă să închei spunând că prin noul uh, model de realizare obiectivelor și încă ceva foarte important, doamna Garcia Perez vorbea despre renaționalizare. A fost o mare dezbatere. Noi menținem aici uh, nivelul uh, pentru Bruxelles și nivelul pentru E în general, uh, pe baza indicatorilor vom urmări realizarea obiectivelor și vom defini intervențiile ce se adaugă mai multă subsidiaritate, nu în definirea politicilor, ci în implementarea politicilor. Și, de fapt, cu asta aș dori să închei și să spun că prin noul model de realizare obiectivelor există mai multă flexibilitate pentru buget. Voi reveni, sigur că discută statele membre acest lucru. Desigur, Comisia nu se va opune dacă vom găsi un buget mai darnic pentru uh, politica agricolă și în general pentru Europa. Mulțumesc. Propunerea mea pentru amendamente este uh, ora prânzului uh, pe 29 noiembrie. Domnule Rope, doriți să formulați concluzii? V-aș ruga să fiți uh, succint. Mulțumesc foarte mult! Am să încerc să nu mai uh, reintru în detalii acum. Mă bucur că discuția a fost una foarte animată. Vă mulțumesc și pentru sugestii și observații. Multe puncte suntem uh, de acord, există și unele diferențe. Aș dori să mulțumesc și Comisiei pentru explicații și cred că putem găsi un compromis și la chestiunile mai dificile câteva puncte concrete în ceea ce privește planurile strategice. Sunt totuși preocupante pentru că CFM-ul până 2017 trebuie să conțină astfel de garanții, cum că elementele importante pentru noi uh, sunt avute în vedere. Și nici Comisia probabil nu vrea ca și statele membre să vină cu planuri uh, Uh, foarte diferite, pentru că astfel diferențele nu ar face decât să se accentueze. În ceea ce privește convergența externă, eu consider că a venit de mult vremea să încheiem acest subiect. Majoritatea țărilor uh, sunt de peste un deceniu în Uniunea Europeană și nu e de înțeles de ce această uniformizare Um, nu ar fi posibil. Ar trebui mm, ajuns la o medie. Nici nu spun că ar trebui luat ceva de la celelalte țări pentru a adăuga la altele. Există și alte posibilități de mm, finanțări suplimentare pentru a rezolva această problemă. Apoi, în ceea ce privește zonele rurale și menținerea acestui spațiu viabil. ar fi bine ca acolo unde există asocieri să susținem acest lucru și să mai susținem și procesarea materiilor prime la fața locului, nu doar în agricultură, ci și în silvicultură. Trebuie să ne îngrijim așadar ca oamenii să își poată cumpăra produsele care se realizează acolo, la fața locului, de bună calitate. Și trebuie să avem grijă ca <clears throat> acest principiu a lanțurilor scurte de furnizare să um, existe și pentru școli, de pildă. Poate că unele țări uh, susțin alte grupuri mai mult, de pildă familii cu mulți copii, poate că alții pun accentul pe magazine uh, sătești, unde se pot cumpăra produsele de la fața locului, dar toate acestea sunt importante și trebuie susținute. În zonele rurale nu trebuie susținută doar agricultura, ci pe ansamblu arhitectura socioeconomică. Și aceste lucruri ar trebui făcute și prin politica de coeziune trebuie dezvoltată economia acolo, astfel încât uh, uh, în sate, în zona rurală, să existe dezvoltare. Mulțumesc încă o dată, mă bucur despre propunerea dumneavoastră, cred că împreună vom putea îmbunătăți acest document. Mulțumesc foarte mult termenul. Deci, 29 noiembrie, ora prânzului și continuăm acum cu sectorul agricol cu analizarea unui proiect de aviz în ceea ce privește finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune. Este următorul dosar unde Agri este comisia responsabilă și noi elaborăm un aviz. Raportorul nostru este domnul Bogovici, căruia îi dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, că mi a acordat cuvântul. Am vorbit despre, plaguri, despre planuri strategice. Am menționat noua uh, propunere a Comisiei, care, într-un fel, este foarte revoluționară. Această propunere aduce Uh, una dintre schimbările cele mai radicale ale PAC de la începutul ei, cu scopul de a o uh, moderniza și o, a o face mai uh, aptă pentru viitor, mai pregătită pentru viitor. Să vedem care este principala schimbare introdusă. Avem convergența și totul este reglementat la Bruxelles. Iar acum convergența se îndreptează spre monitorizarea performanței a rezultatelor concrete și, de asemenea, se axează și pe uh, mediul înconjurător, ceea ce înseamnă că uh, statele membre au la dispoziție mai multă subsidiaritate și mai multă flexibilitate pentru a umple lacunele și pentru a reduce diferențele dintre statele membre. Deci, sunt de acord cu acest nou model. Probabil că vom avea uh, probleme Comisia a spus că va monitoriza toate aspe aceste aspecte, acești uh, indicatori de performanță am primit uh, documente în legătură cu ce se va întâmpla. Și asta cât mai uh, repede. Deci, vom avea simplificare, mai puțină povară administrativă. Deci, uh, încă o dată, reinventăm noul model uh, al cărui scop este să se obțină rezultate concrete. fostul pilon 2 este acoperit de noul regulament care e uh, pregătit uh, mai degrabă la nivel național. Mă întreb dacă uh, simplificarea se vede sau se desprinde din uh, uh documentul respectiv sau nu. Uh, sau mă întreb dacă această simplificare nu va spori povara administrativă pentru statele membre. Iar în ceea ce privește monitorizarea exploatațiilor agricole, sunt de acord că, într-adevăr, ar trebui să avem mai puține controle, mai puține audituri, mai puține inspecții, atât de la Bruxelles cât și de la uh, birourile de plăți. De ce să nu folosim uh, noul sistem uh, uh, satelit care a fost uh, lansat. Bine, știm că Curtea de Conturi a subliniat că poate aceste planuri strategice nu sunt suficient de clare și aici am putea avea o problemă. În legătură cu regulamentul propriu-zis, cred că trebuie să acordăm atenție regulamentului privind organizării pieței comune. Deci, avem mai multe regulamente care se uh, împletesc aici. Am menționat acest lucru la punctul 14. Deci, trebuie să stimulăm conectivitatea. S-a spus asta și în regulamentul Omnibus. Trebuie să stimulăm convergența externă și internă. Obiectivul stabilit de comisie este foarte bun, după părerea mea. Știm că există exploatații imense în prezent la țară și trebuie să punem uh, uh, capăt acestui fenomen și de aceea avem plafonarea. Sunt sigur că vom avea o dezbatere uh, legată de plafonare, dacă ar trebui să se aplice unui stat uh, membru sau uh, mai multor uh, state membre. Cu siguranță vom aprofunda această dezbatere în legătură cu plafonare pe viitor. Dar trebuie să găsim răspunsuri concrete. Ieri am discutat acest subiect și la Comisia de Agricultură și ne întrebam cum am putea să folosim toate aceste fonduri pentru a încuraja Uh, condiții egale uh, pentru toată lumea la țară. Deci nu doar proprietarii exploatațiilor uh, să aibă putere, ci cei care fac cu adevărat, cei care practică agricultura. Știm că avem politici diferite, avem politica de coeziune, politica regională și politica agricolă comună, dar toate politicile europene țin cont de, dimensi- de dimensiunea teritorială. și acest lucru ar trebui, de fapt, să figureze și în cadrul financiar multianual, pentru că știm că uh, există o problemă cu uh, finanțarea și, deci, trebuie să depunem eforturi dacă vrem să atingem cu, toat, uh, cu adevărat toate obiectivele pe care le-am mm, stabilit. Știm că sunt fonduri suficiente sau mai multe fonduri pentru Erasmus, Uh, și pentru alte programe, dar uh, cred că ar trebui să alocăm uh, mai multe fonduri dezvoltării rurale. Și trebuie să stabilim acest fenomen al depopulării zonelor rurale sau al exodului dinspre țările sărace spre țările bogate. Acum, să ne întoarcem la subiectul nostru. În ce privește subsidiaritatea, într-adevăr avem nevoie de mai multă simplificare. Statele membre trebuie să-și asume răspunderea și să nu uh, dea tot timpul vina pe Bruxelles. Statele membre pot să fie mai uh, creative, cu mai multă, uh, cu răspunderea sporită pe care au primit-o. Am făcut experiența asta în uh, politica de coeziune și știm că statele membre sunt foarte creative, pot să dea dovadă de uh, creativitate. Deci, va trebui să lansăm noi mecanisme pentru a evita întârzierile. Pentru că dacă se înregistrează înregistrări la fondurile de coeziune sau programele pentru dezvoltare rurală, aceste întârzieri vor avea un impact negativ. nu ne permitem să avem întârzieri la plăți și de aceea am uh, propus această perioadă de tranziție. Aș dori să menținem uh, arhitectura PAC bazată pe doi piloni și Nu cred că ar trebui să revoluționăm sistemul, pentru că funcționează satisfăcător. Iar în ceea ce privește indicatorii de performanță, aici trebuie să uh, lămurim câteva aspecte. Acum, în ce privește amendamentele, Parlamentul ar trebui să uh, aibă un, un rol mai important de jucat și de aceea eu vă propun ca toate aceste dispoziții să fie reglementate în actele delegate, ceea ce înseamnă că Parlamentul va avea un rol mai important în faza de implementare. Deci să avem mai puține acte de implementare, să avem mai, mai multe acte uh, delegate. Parlamentul ar trebui să poată să aibă un cuvânt de spus. Dacă nu va fi așa, atunci pacul ar putea să fie subminată și să uh, redevină, deci uh, politici, să revenim la politicile naționale. Deci, încă o dată vă rog, haideți să avem mai multe acte delegate. Mai mult, Comisia, în timp ce trimite raportul PAC Parlamentului, ar trebui să informeze Parlamentul în legătură cu ce se întâmplă la fața locului pe teren și să putem să facem și schimbări, așa cum am făcut anul trecut pentru regulamentul Omnibus. Dar trebuie să fim realiști. Termenul de 2021 nu mi se pare suficient de realist, deci eu vă propun o perioadă de tranziție de 2 ani. Deci, după ce se adoptă totul de la Bruxelles, ar trebui ca statele membre să adopte planele strategice care să fie confirmate, după care va trebui să pregătim, să lansăm un nou uh, sistem uh, informatic uh, de la zero și mie mi se pare că nu se poate face totul până în 2021. Vom avea nevoie de cel puțin o perioadă de tranziție de 2 ani. Iar în ceea ce privește raportarea, știm că raportarea poate să fie foarte strictă pentru determinarea performanței. 15 februarie, tot așa, mi se pare un termen prea strâns, dar dacă vreți să avem un raport de calitate, atunci vă, vă propun 15, data de 15 aprilie. În situații de forță majoră, precum decesul beneficiarului sau invaliditate, incapacitate pe termen lung de a lucra, Câteodată știți că în viață au loc și accidente, ți se poate întâmpla un uh, necaz și trebuie să ținem cont și de aceste situații prin clauza uh, de uh, forță majoră. Trebuie să se aplice și principiul proporționalității. Avem totuși 7 milioane de beneficiari care nu ar trebui să fie tratați la fel precum Uh, cei 100 pentru fondurile de coeziune. Nu ar trebui să revoluționăm sistemul. Am copiat uh, totuși uh, regulamentul orizontal și haideți încă o dată, vă rog, vă lansez un apel să nu împovărăm micii beneficiari cu prea multă birocrație. Mulțumesc foarte mult! Și aștept cu nerăbdare dezbaterea și aștept și amendamentele. Mulțumesc! Un aviz foarte vast asupra uh, PAC. Acum aș dori să dau cuvântul raportorilor uh, alternativ, uh, doamnei Garcia Perez. Vă rog pe scurt, dacă se poate, să vă axați pe esențial, doar pe acest dosar, dacă se poate. Compensar las intervenciones... Bine, eu compensez și voi fi succintă pentru că vreau doar să mă refer la două chestiuni din acest regulament. În primul rând, cred că e important, că e necesar să restabilim mecanismul de compensare a fondurilor în caz de recuperare a plăților nedatorate. E foarte simplu, deci dacă într-un anumit an Mm, agricultorii să dau mai prea mult bani sau prea puțin bani, în anul următor se poate face o compensare cu plata pe uh, cel de-al doilea an și nu trebuie așteptat an de rândul ca să se facă această corecție. Deci, cred că e ceva ușor, simplu și trebuie doar restabilit acest mecanism de compensare. Și în ce privește uh, alt punct cu reforma care se propune, planurile strategice și așa mai departe, vor fi țări care în funcție de uh, teritoriile lor, vor avea mai mult un organism care face certificarea și atunci cred că e important ca în astfel de cazuri să se recunoască că există un organism care trebuie să coordoneze activitatea celorlalte. Deci dacă există mai multe organisme la nivelul fiecarei regiuni, atunci există un organism recunoscut de coordonare a activității tuturor. Cam atât. Mulțumesc. Thank you very much. The next shadow rapporteur, Mr. Hoppe. Următorul, mulțumesc, domnul Rope, dar vă rog pe scurt, următorul raportor din umbră. Da, într-adevăr, continuăm discuția pe tema politicilor agricole, dar vă rog, succint. Gerai, la labai ačiū, labai ačiū kolegai už pristatymą. Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru aviz. Bineînțeles că voi transmite propuneri suplimentare pe lângă acest aviz excelent. Da, într-adevăr, ați fost la scurt și la obiect. Mulțumim! Nu știu dacă colegii mai doresc uh, să intervină. Nu, minunat, atunci uh, pot da cuvântul doamnei Boschman de la Comisia Europeană pentru o reacție scurtă. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mi s-a părut foarte interesant uh, interesul manifestat de către Comisia dumneavoastră pentru PAC în ce privește regulamentul orizontal. O să mă limitez la câteva dintre comentariile făcute de raportor cu privire la amendamente, la modificări și în legătură cu cele spuse de doamna Garcia Perez. Aș vrea să vorbesc despre acest acord, uh, aceste acorduri de tranziție. Poate ați observat că noi am uh, propus uh, ca termen uh, începutul anului 2021, dar întotdeauna Comisia a pregătit cea perioade de tranziție și ne-am asigurat să le discutăm cu statele membre înainte, deci vă rog să credeți că a, așa vom face și de această dată. În ce privește plățile directe, ele se fac anual, de la un an la altul, și sperăm să nu avem uh, întârzieri la plățile directe, iar în ceea ce privește dezvoltarea rurală, bineînțeles că este foarte important să avem o nouă perioadă de programare, pentru că anumite state membre își vor epuiza finanțarea uh, în ce privește această perioadă de programare financiară, uh, în ce privește uh, executarea uh, FADR, Mm, e diferită de, cealalt, de celelalte fonduri EFSI, uh, deci probabil că va fi nevoie de uh, fonduri noi, uh, proaspe, de, proaspete, deci să ținem cont de acest lucru și în această perioadă, în acest acord de tranziție. Raportorul a mai spus că ar trebui să avem mai multe acte delegate. Comisia este la curent în legătură cu faptul că Consiliul își dorește acte de implementare, Parlamentul acte delegate. Noi am hotărât uh, să limităm uh, numărul de competențe din uh, regulamentul orizontal, uh, să înjumătățim atât actele de implementare cât și cele delegate. Să fim la mijloc între Parlament și Consiliu întrucâtva. Se va discuta probabil cu ocazia negocierii acest subiect specific. Ați mai spus, domnule raportor, că statele membre vor avea nevoie de un nou sistem informatic iar aici încercăm totuși să ne bazăm pe ce există deja la nivel de state membre, ceea ce înseamnă că vom continua cu toate organismele de guvernanță, cu toți indicatorii propuși uh, au fost deja folosiți uh, în agențiile de plăți, în sistemele uh, informatice, deci încercăm într-adevăr să ne bazăm pe ce avem acum la dispoziție și ce funcționează. La fel și cu controlele, am propus ca statele membre să aibă un sistem de monitorizare astfel încât să folosească noua tehnologie pentru uh, controlele pe care le vor efectua la fața locului, fără ca de fiecare dată Comisia să impună numărul de inspecții uh, ad hoc. Pentru că avem de-a face cu un nou model care se axează nu pe respectare, ci pe obținerea de rezultate concrete. Statele membre vor avea libertatea necesară, dar în orice caz noi le sprijinim. Și, în fine, Uh, vă voi mai în legătură cu data de 15 februarie. Noi am propus această dată pur și simplu pentru că ne-am bazat pe regulamentul financiar. Ca să poată să primească Comisia Descărcare de la Parlament și de la Consiliu, Comisia trebuie să își uh, depună raportul în primăvara anului respectiv și de ce are nevoie de contribuțiile statelor membre până în 15 februarie. Așa s-a convenit și asta figurează și nou regulament financiar care a intrat în vigoare în 2 august anul curent. Deci data de 15 ianuarie este data la care Comisia va fi adunat rapoartele din partea statelor membre, nu numai cu privire la conturi, ci și în ce privește eligibilitatea cheltuielilor. Și noul model uh, bazat pe performanță face ca Uh, eligibilitatea să fie uh, luată în considerare și de aici data de 15 februarie. Știu că unele state membre spun că e un termen prea strâns, dar în același timp anul financiar se termină în 15 octombrie, deci nu e ca și când uh, ai merge până în 31 decembrie și trebuie să raportezi în 15 februarie. Deci sunt date care deja ar fi trebuit să fie introduse în sistem. Domnei Garcia Perez, în legătură cu compensarea, offsetting, se poate folosi compensarea, așa cum spunea cei dumneavoastră, dar nu am, am preferat să nu introducem reguli detaliate pentru că e uh, un rol pentru statele membre și pentru beneficiari. La fel și coordonarea organismelor de certificare, putem avea o astfel de, de, de coordonare, dar nu este o cerință uh, pentru comisie. Mulțumesc! Mulțumim! clarificări foarte importante, explicații foarte utile. Domnule Bogovici, aveți cuvântul pentru două minute sau un minut? Eno minuto bo dovolj, ker sem bil preizčrpen. Eh, hvala za eh, to pojasnilo strani komisije. Da, un minut cred că va fi suficient. Vreau să mulțumesc comisiei pentru toate explicațiile oferite despre raportare va trebui să mai discutăm. Însă, oricum, uh, va fi interesantă munca în comun cu raportorii pe viitor. Președinte, mulțumesc. Propunerea pentru terminul de depunere amendamentelor e orele 12, joi 29 noiembrie. Deci, joi 29 noiembrie până la amiază. Termenul pentru depunerea amendamentelor, cum spuneam. Iar acum Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de un aviz al Comisiei Regii în legătură cu propunerea pentru un regulament al Parlamentului European și Consiliului uh, modificând regulamentul uh, UE 13-16-2013 în ce privește retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Raportor este domnul John Howard. TRAN este comisia de resort pe acest dosar. Se va vota probabil pe 10 ianuarie în Comisia TRAN, deci noi trebuie să accelerăm uh, puțin uh, procedura ca să le uh, dăm acest aviz la timp. Deci, noi ne gândim să votăm această propunere pe 13 decembrie. Așadar, uh, voi propune și un termen mai scurt pentru depunerea amendamentelor. Dar, domnule Howard, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. E o ajustare minoră a legislației și sperăm că nici nu va trebui folosită vreodată. Așadar, potențiala retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, fără un acord, de retragere ar crea în coridorul MNM eh, de la Marea Nordului la Mediterană, de la TEN, ar, ar crea o zonă mai mare pentru Regatul Unit. Eh, complicația ar fi că n-ar exista o rută logică pentru a conecta coridorul între ce numesc eu totuși partea de uscat europeană din Regatul Unit și insula Irlandei. Deci, obiectivul propunerii comisiei este să uh, identifice o rută maritimă corespunzătoare și propunerea e ca portul Rotterdam, portul Antwerp și portul Sebrughe să fie punctele de plecare și de uh, sosire uh, din Europa spre porturile irlandeze, Dublin și Cork. La prima vedere, poate părea cumva ciudat, dar totuși trebuie să ne gândim că sunt porturi, Roscoff și Summerloo, care nu sunt considerate uh, ca fiind potrivite pentru această rețea. Uh, apoi sunt porturi care sunt, uh, fac parte din coridoare diferite, deci uh, identificarea acestor porturi pe care le-am menționat acum cumva e logică. Nu va avea cine știe ce efect asupra traficului, pentru că e vorba de o piață mică, dacă e să vorbim în termeni comerciali. Ea va determina circulația traficului, dar e uh, bine să ne gândim la faptul că în eventualitatea retragerii Regatului Unit fără un acord, atunci Calais, Dover și Dunkirk, care formează un coridor, vor, vor avea suficiente probleme uh, pentru traficul respectiv. Va exista o divergență a traficului. Și atunci se vor produce întârzieri pe coridorul Calais-Dunkirk. întârzieri uh, importante. Pentru că uh, pe cale uh, Dover nu s-au făcut controle vamale în epoca modernă și nu există precedente instituționale pentru așa ceva. Deci cel mai bine ar fi să evităm o astfel de situație și în mod similar, dacă nu va exista un acord, atunci coridorul TNT în legătură cu insula Irlandei nu ar uh, avea o legătură în Irlanda de Nord, ci s-ar opri la uh, granița Regatului Unit. Acum, dacă există un acord de tranziție pentru Brexit și cu un acord, atunci coridorul TNT va putea trece în continuare prin Regatul Unit ca uh, uh, legătură terestră și legislația nu afectează situația după 2020 și situația uh, de tranziție, pentru că vorbesc despre uh, perioada de după 2020. Uh, acum, probabil că se va aplica la vremea aceea o nouă legislație Și la vremea aceea ne vom putea gândi din nou și la natura legăturilor din insula Irlandei până, ă, spre continentul european și poate că vom putea și să reconfigurăm coridoarele, dar în fine vom vedea la vremea aceea, poate se poate menționa și acest aspect ă, ce se va întâmpla pe viitor, se poate menționa și asta în raport. Cu asta vă mulțumesc pentru atenție, am încheiat. Mulțumesc și mulțumesc pentru umorul dumneavoastră englezesc. În fine, dragi colegi, din partea domnului Valcar se vrea să vorbească cineva, se pare că nu. Nu cred că mai este un raportor din umbră în sală. Comisia, dacă dorește să adauge ceva. Raportorul, vreau să mai menționez ceva în legătură cu Dunkirk și Calais în continuare ar fi desemnate ca fiind porturi care aparțin la acest coridor, dar ar fi doar porturi de plecare. Deci nu se uh, prevede vreo mm, schimbare a statutului lor în acest sens. Mulțumesc pentru această precizare, spune președinta. Acum, deci, Comisia Europeană are cuvântul. Vă rog. Thank you, Madam President. Well, I have in fact nothing to add. Mulțumesc, doamnă președinte. N-am practic nimic de adăugat față de cele spuse de raportul dumneavoastră, care a făcut o prezentare completă și precisă. Ce ne dorim noi aici? E să rezolvăm o problemă de discontinuitate care ar putea apărea dacă nu s-ar încheia niciun acord de retragere a Regatului Unit. Deci cu toții sperăm ca legislația asta să nu trebuiască să se aplice niciodată da, în cazul în care Regatul Unit se retrage fără acord cu Uniunea Europeană, atunci s-ar produce o locună, lacună și atunci intră în joc regulamentul acesta. Deci între insula Irlandei și continent trebuie uh, ales o rută uh, alegând cele trei porturi uh, care au un trafic cel mai intens cu Irlanda pentru perioada asta sau la, la vremea asta și atunci cele trei porturi au fost menționate. Vă mulțumesc! Da, președinte, mulțumesc. Uh, vedem ce se va întâmpla după raport, uh, discuția raportelor din umbră. Eu propun termenul pentru depunerea amendamentelor să fie uh, astăzi până la orele 17, nu, de fapt nu, pe 26 noiembrie, mă scuzați, până la orele 17, pentru că nu avem mult timp la dispoziție, trebuie să dăm avizul pentru TRAN. Deci, orele 17, pe data de 26 noiembrie, termenul de depunere a amendamentelor pentru acest dosar. Iar acum trecem mai departe. E vorba de uh, aprobarea uh, deciziilor de la reuniunea coordonatorilor. Aici uh, ați primit deciziile uh, coordonatorilor la, de la reuniunea lor de ieri. Mă întreb dacă putem să ajungem la un acord, uh, domnul Van E dificil pentru mine să spun ceva, pentru că n-am participat la reuniunea de ieri. Însă, Eh, procesele verbale sunt corecte, dar vrem eh, să facem o observație. Am trimis-o deja și eh, o, o voi citi din partea PPE-ului, deci observație, și anume că la punctul 2, pe 3 decembrie sau 22 ianuarie, e vorba de Interreg, e prevăzut un vot și observația PPE e că raportorul Pascal Arimont spune că uh, ar fi foarte bine să se voteze pe 3 decembrie. Da, ar, dacă o adăugați la dosar ar fi foarte bine. Deci cu asta mi-am încheiat misiunea pentru dimineața asta. Very nice remark. Mulțumesc, foarte frumoasă încheiere. Deci vom include observația dumneavoastră în procesul verbal. E foarte bine că ne respectăm uh, programul și ne asumăm răspunderea în ce privește dosarele CFM, cadrul financiar multianual. Am ajuns la diverse. Se pare că nimeni nu vrea să ia aici cuvântul. Mulțumesc, ne vom reîntâlni pe 3 decembrie, după amiaza, de la orele 15 la orele 18.30. Mulțumesc interpreților pentru munca lor, interpreții, mulțumesc pentru atenție. Președinta continuă, am încheiat lucrările Comisiei Regii din această dimineață. Mulțumesc!